se asigure că numărul european de urgență 112 este integrat în politicile acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Dezbaterea privind întrebarea orală se încheie aici și acum trecem la următorul punct despre, de pe agenda și anume raportul doamnei Camăvert, televiziunea conectată. Îi dau cuvântul 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră. Cred că raportul vine la momentul oportun. Nimeni nu mai are niciun dubiu că um, televiziunea hibridă uh, duce um, legislația actuală în acest domeniu, în domeniul audiovizualului la limita sa practic uh, uh, se deschide un nou, um, o nouă paletă de oportunități. Unii, do, unii simt oportunitățile și șansele, alții uh, cer reglementare. Dacă dorim să obținem um, obiective care să servească societății noastre, nu putem să um, tratăm acest, acest domeniu ca comerțul cu pâine atâta timp cât suntem de acord că nu poate exista un control al conținuturilor mass media, trebuie să prevedem un sistem de reglementare pentru a crea un echilibru. Există noi jucători pe piață, of- ofertanți de platforme diferite, um, tipuri de televizoare diferite, toate acestea care, uh, lucruri care nu sunt incluse în directiva serviciilor mass media audiovizuale însă sunt uh, lucruri care se găsesc, sunt accesibile. Faptul că iar reglementarea noastră va trebui să țină cont de această accesibilitate. Bineînțeles, uh, legislația actuală nu oferă răspunsuri la toate întrebările actuale Consider că trebuie să se impună reglementare, dar să se combine aceasta cu um, co și autoreglementare. Numai așa se poate crea echilibrul necesar fără impunându-se, respectându-se libertatea fără să se pună în pericol, uh, de exemplu, siguranța copiilor. Fiecare ar, putea, ar trebui să găsească pe ecranul său uh, conținuturi uh, mass media independente care uh, sunt în interesul cetățenilor. De aceea nu se poate ca în viitor ofertanții de platforme să fie cei care decid care este conținutul pe care îl vom, uh, la care vom avea noi acces. Noi trebuie să ne asigurăm că accesul va fi simplu um, și eficient. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că sunt permise mm, eliminări ale unor uh, unor conținuturi numai dacă uh, telespectatorul sau ofertantul este de acord cu asta. Regle, uh, um, serviciile lineare sunt uh, acum supuse unor uh, restricții foarte uh, puternice, pe când cele nelineare nu, ceea ce duce la distorsiunea ale concurenței. De asemenea, mi se pare neapărat necesar să rămână o chestiune privată de alegere personală ce vrea fiecare să uh, privească uh, la ecranul său. De asemenea, problema protecției datelor cu caracter personal este importantă. Cazurile actuale ne arată că minunata lume a mass media aduce cu sine și pericole. Sper că prin acest raport putem crea anumite direcții um, care să fie stimulente pentru discuția care urmează să aibă loc în următorii ani. Mulțumim, doamnă Cameră Vert. Acum Trecem la procedura intervențiilor uh, spontane. Doamna Ferhaien. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport uh, se referă la mass media convergente. Frontierele dintre diferitele oferte mass media sunt din ce în ce mai diluate. Smart TV sunt uh, un tip special de uh, televiziune uh, Um, este vorba de uh, televiziune clasică combinată cu posibilități de a obține conținuturi de pe internet. Serviciile audiovizuale sunt supuse unor restricții um, legislative mult mai mari prin directiva serviciilor mass media audiovizuale, spre deosebire de cele uh, de pe internet. Uh, Trebuie să găsim răspunsuri aici care să asigure deschiderea internetului, dar și uh, relevanța televiziunii uh, și uh, a obiectivului său social. Vom, în următoarele luni vom discuta în continuare acest domeniu. Prin acest raport se face un prim pas în direcția cea bună și aș dori să mulțumesc raportoarei pentru buna cooperare. Mulțumim. Domnul Ver. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să o felicit pe doamna raportoare în numele Comisiei pentru Cultură. Doamna Camerevert s-a ocupat de un subiect care va deveni din ce în ce mai important în anii care urmează. Televiziunea are o putere foarte mare asupra societății și directiva privind serviciile mass media audiovizuale eh, acoperă doar televiziunea clasică. Însă trebuie să dăm dovadă de viziune. Vom vedea noi tehnologii că vor apărea combinând televiziunea și alte, mass me- alte metode, instrumente de mass media și eh, importanța lor în societate va crește, fiindcă vor fi instrumentul de bază pentru a accesa diverse servicii. De aceea trebuie să ne adaptăm la aceste lucruri încă de pe acum, inclusiv uh, televiziunea conectată. Trebuie să vorbim despre protecția datelor, disponibilitate, accesibilitate și așa mai departe, să ne asigurăm că există dispozitive compatibile și că nu există pericol de monopol. Mulțumesc, uh, doamna Hills, acum. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Noi, ca liberali, vom respinge acest uh, raport și nu este de mirare, pentru că este un pas înspre cenzură. Nu se pot citi uh, ca atare lucrurile în acest raport, dar aceasta este direcția. Și da, doamna Cameron, Evert, nu dorim să reglementăm tot. Uh, Uh, dar nici nu vrem ca politica să reglementeze ce poate să vadă un utilizator la, te- la televizorul său. Nu se poate ca politica uh, să spună asta trebuie găsit rapid, asta trebuie găsit mai greu, uh, asta trebuie să fie propus, asta nu. Acesta este primul pas către cenzură și, ce, și exact acest lucru nu îl vrem ca liberali. Trebuie să fim conștienți că în viitor va exista o, di, o, o diversitate enormă a serviciilor. Eu cred că consumatorul poate, să de, poate și trebuie să poată decide ceea ce vrea să vadă. Mulțumim, doamnă Hirsch. Doamna McClarkin. Well, Connected TV is an o televiziune conectată înseamnă o inovație foarte interesantă și uh, platformele în acest sens sunt deja comune în foarte multe uh, cămine. Însă trebuie făcute progrese și în ceea ce privește software-urile. Uh, această, acest document aduce mm, noi idei despre publicitate, de asemenea subliniază necesitatea de a asigura o concurență loială uh, și uh, o posibilitate de conectare a celor platforme care nu sunt încă conectate. De asemenea, um, legislația privind uh, protecția minorilor și, uh, media audio, și specificitatea media audiovizuale nu se aplică încă și în sectorul specific al internetului. Și aș dori în cel din urmă să atrag atenția și asupra uh, teritoriilor din Uniunea Europeană care au o infrastructură internet insuficientă. Pentru acele persoane trăind în acele locuri, televiziunea conectată devine un lux care poate fi disponibil numai celor care trăiesc în regiunile cu acces bun la internet. Mulțumesc, domnul Melzer. Mulțumesc, doamnă președinte. În dacă ar urma să reușească sub ideea Connected TV unirea internetului cu televiziunea, ar fi o idee bună din punctul meu de vedere. Clar este că televiziunea clasică nu mai poate supraviețui în, uh, într-o lume care este conectată. Se um, Deja conținuturile disponibile sunt cât se poate de diverse, uh, linkuri, aplicații și așa mai departe, inclusiv rețele. Televiziunea conectată uh, constituie drept urmare o provocare pentru uh, domeniul reglementării. De exemplu, în ceea ce privește publicitatea, protecția copiilor și, în plus, rămâne o provocare uh, Uh, dacă uh, autoritățile de reglementare pot ține uh, pasul cu evoluția tehnologiilor. Mulțumesc, domnul Boris. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, aș vrea să o felicit și eu pe doamna raportoare din Comisia pentru Cultură pentru un raport excelent. Raportul este unul foarte important pentru că uh, piața serviciilor mass media este în continuă schimbare. În momentul de față putem uh, vedea pe ecran uh, tot ce primim de la televiziunea prin cablu, digitală, internet și potențialul este imens. Am uh, prezentat o serie de întrebări importante cu privire la asigurarea protecției pentru copii împotriva uh, Uh, publicității, cu privire la modul de limitare a impactului publicității. Sigur că și uh, publicul și audiența trebuie să aibă un cuvânt de spus cu privire la ce primește acasă. Trebuie să adaptăm serviciile pentru persoanele cu deficiență de vedere sau de auz. Dar documentul este bun, este un bun punct de plecare pentru discuțiile referitoare la viitorul televiziunii uh, din perspectiva piețelor liniare și neliniare. E bine că există acest aceste întrebări și cred că pe viitor va trebui să revizuim directiva. Deocamdată încă să discuția este una foarte bună. Mulțumesc, domnul comisar Han, aveți cuvântul. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Salutăm raportul Parlamentului European privind televiziunea conectată. Acest raport abordează o serie întreagă de elemente care reflectă complexitatea convergenței în sectorul audiovizual. Comisia recent a publicat uh, o carte verde care se numește Pregătirea unui, unei lumi audiovizuale complet convergente. Uh, documentul se află acum într-un proces de consultare publică. Televiziunea conectată, convergența tehnologiilor de informare și comunicare prezintă provocări care vor avea un impact asupra sectorului audiovizualului și, bine, și bineînțeles, asupra politicilor uh, conexe. Acest raport uh, uh, se alătură um, sau este, este o contribuție interesantă în plus față de uh, cartea noastră verde se arată modul în care convergența va avea un impact asupra relevanței și utilității mecanismelor reglementare actuale. Prin urmare, mm, suntem foarte interesați să vedem care vor fi reacțiile în cadrul procesului de consultare publică. Convergența sectorului audiovizual și impactul asupra directivei privind serviciile mass media audiovizuale uh, sunt de asemenea aspecte care ne interesează în mod deosebit. Unele persoane consideră că directiva care a fost, uh, a fost adoptată uh, nu de multă vreme funcționează bine și nu ar trebui revizuită. Uh, am uh, inclus însă toate aceste întrebări și toate aceste aspecte în uh, Cartea Verde. Comisia subliniază Totuși, necesitatea unei revizuiri a acestei directive ca o continuare uh, la procesul de, sau ca o consecință la procesul de consultare publică. Proces care va dura până la sfârșitul lui august 2013 și uh, suntem foarte interesați, avem o cooperare cât mai bună cu Parlamentul European în pregătirea oricărei viitoare inițiative de politică în domeniul audiovizual, fie că este vorba despre un act legislativ sau despre alte tipuri de măsuri creșterea economică, respectul pentru valorile europene, promovarea culturii, uh, a diversității culturale rămân prioritățile noastre. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Aici se încheie um, dezbaterea noastră. Votul va avea loc uh, imediat după ora 12. Avem acum o pauză de 5 minute și apoi trecem la vot la ora 12.